Good afternoon, everybody, and now let's continue with the, with the committee meeting. And let me first give you some outcome information from court. Așadar, permiteți-mi să începem cu rezultatele ședinței coordonatorilor care au avut loc acum o jumătate de oră. Mai întâi, adoptarea agendei finale pentru iunie 21-22 și 10-11 iulie Acestea au fost adoptate și, de asemenea, petițiile privind bazinul râului Silvestru, protecția păsărilor și noua taxă pentru turismul uh, sustenabil în insulele Baleare s-au adăugat ordinii de zi pentru iulie la cererea PPE și FDD. S-a agreat ca petițiile TTIP și SITA vor fi adăugate ordinii de zi din septembrie și coordonatorii au luat notă de nevoie de a numi un raportor pentru raportul privind angajarea persoanelor cu dizabilități la următoarea ședință. Începește recomandările contestate, le-au fost uh, adoptate în forma propusă de mine și, cu alte cuvinte, știu că e foarte plicticos să ascultați acest lucru, dar trebuie să o fac pentru a valida deciziile. Așadar, o să vă citesc cifrele. Recomandările mele pentru petițiile 1463, 1514 au fost adoptate. Pentru petiția 1484 s-a decis să se trimită un, uh, o, o, un mesaj de reamintire a autorităților române. În ce privește uh, punctele de tip B, am închis petițiile 517 1666, 652 și 733 Celelalte rămân deschise și vor primi un follow-up corespunzător. Începește vizitele de informare și audierile. Am aprobat programul uh, updatat pentru Taranto, Italia și proiectul de program pentru vizita de, în Cipru, Larnaca și precum și delegațiile, compoziția delegațiilor pentru cele două vizite la audieri. Am luat notă de programul final pentru audierea din 22 iunie privind uh, Uh, creșterea, refacerea încrederii cetățenilor în proiectul european, adoptat prin procedură scrisă și examinat în programul regional privind uh, audierea pentru apatrizi. Începește petiția 747 în legătură cu persoanele apatride din țările Baltice. Coordonatorul a luat următoarea decizie mi au dat mie, ca președinte, mandatul de a insista pe includerea acestei petiții la ședința următoare de mâine cu președintele Comisiei Libe. În ce privește follow-up-ul privind Brexit-ul, coordonatorii au fost invitați să facă propuneri pentru contribuții pe care să le facem noi la o posibilă rezoluție a Parlamentului în legătură cu drepturile cetățenilor care să fie făcută de conferința președinților cu un calendar provizoriu până la sfârșitul uh, lunii august prin procedură scrisă. În ce privește planul de acțiune de mainstreaming de gen, uh, reprezentantul nostru, domnul Peter Iar, a prezentat un proiect de acțiune, de plan de acțiune și coordonatorii au, fost, au decis să îl adoptă la următoarea ședință și să permită de asemenea coordonatorilor să propună amendamente până pe 6 iunie, termen limită. De asemenea, am informat coordonatorii în legătură cu următorul eveniment legat de dizabilitate pentru 12 octombrie. Grupul SND a făcut deja propuneri în ce privește un workshop. Alte grupuri au fost invitate să urmeze exemplul socialiștilor și să facă alte propuneri. Coordonatorii au decis de asemenea să ceară departamentele politice să propună un proiect pentru acest workshop, pentru acest seminar și să actualizeze studiile pe care le-am comandat uh, pe acest subiect. Asta încheie discuțiile dintre coordonatori. Am fost foarte eficienți de data aceasta. Unii dintre noi chiar am reușit să bem și o cafea înainte să ne întoarcem la ședința comisiei. Așadar puteți să ne felicitați pentru asta. Dacă nu există obiecții față de ordinea de zi. O considerăm adoptată, dar aș dori să mutăm raportul uh, vizitei în Spania după prezentarea raportului Ombudsmanului European și după întâlnirea cu doamna O'Reilly ca să facilităm această discuție. Sunteți de acord? În regulă. Acum, aprobarea proceselor verbale ale ședinței din aprilie 24-25 Procesele verbale au fost transmise. Dacă nu sunt obiecții, vor fi considerate adoptate. Nu am cereri de intervenție la diverse, așadar continuăm cu votul. Și asta mi amintește pe, de subiectul uh, vizitei la Stockholm din februarie. Nu e cel mai bun moment să vizitez Stockholm, dar am făcut această vizită și va trebui să adoptăm raportul acestei vizite de informare. Aveți cartelele de vot? Nu, știu, nu cred că o să avem nevoie de ele. Nu, noastră nu aveți, o să ținem seama de asta. Așadar, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Amendamentul 4. Uh, nu, nu glumiți, votăm un lucru serios. Amendamentul 4. Cine este pentru, împotrivă abținere, aprobat. Și vot final. Haideți să votăm electronic. Votul este deschis. Închidem votul. Nineteen, 19 voturi, 20 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Felicitări, spune doamna președinte. Să continuăm cu prezentarea Ombudsmanului European, prezentarea raportului anual pe 2016. Ok, Mrs. O'Reilly is on her... Doamna O'Reilly este pe cale să ajungă în sală. Now. În regulă, să urăm bun venit uh, ombudsmanului uh, european, doamna Emilie O'Reilly, să ne prezinte raportul anual uh, pentru 2016. Ne bucurăm că sunteți aici și suntem nerăbdători să aflăm opinia noastră. Ca de obicei, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Este ca întotdeauna o mare plăcere să mă aflu aici și să vă raportez în legătură cu activitatea uh, instituției mele pentru anul 2016. Pe scurt, o să trec uh, printr-o serie de diapozitive care prezintă elementele principale ale activității noastre și pe aceea, evident, voi răspunde la întrebări. Primul slide uh, nu se schimbă prea mult uh, de la un an la altul. Acestea sunt investigațiile pe care le-am făcut în 2016 în ce privește următoarele instituții. Evident, Comisia, din motive evidente, este instituția cea mai mare împotriva căreia se fac uh, plângeri, pentru că ei au cele mai multe interacțiuni atât cu cetățenii cât și cu societatea civilă și cu mediul afaceri. După aceea, agențiile europene, Parlamentul European, din punct de vedere administrativ, evident, nu în legătură cu uh, politicile sale, EPSO în legătură cu uh, uh, persoane care încearcă să se angajeze în instituții europene, în agențiile acestea și consider că au existat anumite probleme, mai ales dacă nu iau un examen sau nu aș, cum se așteptau și vin la noi. Uneori EAS-ul de asemenea are Uh, situații de acest gen. OLAF sunt două cazuri de plângeri și alte instituții și alte uh, agenții. Acum începește subiectele. Uh, în primul rând e vorba de acces la documente, transparență, libertatea informației. 30% din, din anchetele închise s-au referit la asta. 28% probleme de personal, dar nu e vorba doar de personal al instituțiilor și agențiilor care au dificultăți speciale, ci și plângeri legate de EPSO și, evident, plângeri legate de faptul că există conflicte de interese ă, pentru cineva care ă, părăsește un job în Uniunea Europeană, ori permanent, ori pentru o perioadă scurtă de timp și intră în sectorul privat preocupări că ar, fi existen, ar exista conflicte de interese sau persoane care vin din sectorul privat în administrația europeană. Apoi, 29% uh, cultura serviciilor. Sunt multe plângeri de la oameni care spun că anumite documente importante nu sau website-uri nu sunt traduse în uh, uh, uh limba proprie. 18% proceduri de infringement uh, făcute de comisie. Noi avem, nu avem un rol în decizia uh, ca actuale, aceste, uh, ca atare e problema comisiei și noi doar ne uităm să vedem dacă s-au respectat procedurile. apoi se e vorba de contracte, de granturi, poate o companie sau un ONG care uh, oferă în anumite servicii comisiei sau uh, altor agenții și uh, apare o dispută uneori în legătură cu un grant, uneori comisia dorește să-și recupereze banii pentru că consideră că uh, nu s-au îndeplinit condițiile din contract și sigur ne ocupăm și de acestea. Drepturi fundamentale, unde există o problemă legată de Frontex, am muncit foarte mult pe acest subiect, după cum știți, legat de agenția de front, dedicată frontiere externe, dar și cu probleme legate de acorduri comerciale ale Uniunii Europene cu țări cum ar fi Vietnam și, de asemenea, ne-am uitat la acordul uh, uh, UE-Turcia în legătură cu refugiații și uh, solicitanții de azil. Acestea sunt, presupun, principalele evenimente în 2016, în ianuarie, am avut privilegiul de a prezida rețeaua ombudsmanilor în statele membre și în toată zona europeană pentru a sensibiliza, pentru a sensibiliza în legătură cu destinația fondurilor date de Uniunea Europeană pentru a ajuta statele membre în legătură cu fondul de azil, migrație și integrare și am avut plângeri că oamenii nu știau unde se duc banii, cum se monitorizează și așa mai departe. A fost o activitate comună cu Comisia, apoi am avut o acțiune în februarie în legătură cu autorizarea pesticidelor ca să ne asigurăm că pesticidele nu sunt uh, autorizat înainte ca noi cetățenii prin intermediul comisiei să fim absolut siguri că nu reprezintă niciun pericol pentru sănătatea publică și mediu. În martie am avut o acțiune legată de tratatul Euratom, uh, probleme legate de grupul de experți uh, care consiliază în legătură cu tratatul Euratom și dacă CV-urile acestora ar trebui să fie transparente îmbunătățirea transparenței privind uh, lobby-ul uh, tutunului. Am vorbit despre asta înainte, am avut un caz foarte mare uh, la comisie în legătură cu transparența ședințelor cu lobiștii în domeniul tutunului. Am făcut o, o investigație în legătură cu consilierii speciali. După cum știți, fiecare comisar are unul sau doi consilieri speciali și aici a fost vorba încă o dată de posibile conflicte de interes. Deci ar trebui să ne asigurăm că interesele externe nu afectează munca pe care acești consilieri o fac împreună cu Comisia. În iulie ne-am ocupat de transparența trialogurilor. Am avut răspunsuri de la Parlament, de la Comisie și de la Consiliu în legătură cu asta. În general au fost răspunsuri pozitive. Sigur, toată lumea așteaptă o decizie a Curții Europene de Justiție în legătură cu publicarea așa faimoasă, faimosului document pe patru coloane care să ofere imaginea compromisurilor medierii care se face și puteți vedea în uh, restul anului care au fost subiectele de care ne-am ocupat. În noiembrie, de exemplu, am salutat acțiunea președintelui uh, uh, Juncker în legătură cu codul de conduită, dar e un subiect în desfășurare. Am vorbit uh, în decembrie la conferința de la Paris și am avut un eveniment foarte mare legat de uh, o chestiune despre care se vorbește foarte mult acum, așa numitele fake news, uh, știrile false din mass media. Vă ofer un exemplu legat de o plângere de rutină pe care o tratăm. Am, a fost o plângere că o consultare a Comisiei a avut loc doar în engleză, franceză și germană și că paginile de consultare ar fi trebuit să fie traduse în toate limbile europene și asta de fapt respectă propriile opinii ale Comisiei în legătură cu apropierea cetățenilor de instituțiile europene, deci ca oamenii să poată reacționa la aceste consultări în propria limbă și că aici ar fi existat un deficit democratic. Acum ei își vor traduce paginile dedicate consultărilor în toate limbile europene și vom continua să monitorizăm asta. Și e un, uh, de asemenea, un subiect legat de contracte. E un institut uh, polonez care a subcontractat uh, o parte din contract. Comisia inițială a spus că nu are permisiunea să facă acest lucru și au cerut 86.000 de euro înapoi. E sigur că e o sumă foarte mare pentru un institut mic dar am putut uh, găsi că într-un mail care a fost trimis de comisie în, uh, către această agenție de cercetare că ceea ce fă, făcuseră ei era complet corect. Apoi au fost probleme legate de încălcarea regulilor, EPSO, uh, personal european, lipsă de răspunsuri și așa mai departe. 90% din activitatea pe care o avem are legătură cu plângeri unice, dar după cum știți, pentru că am vorbit aici de câteva ori în legătură cu activitatea noastră strategică. Deci dacă vedem că un lucru care poate fi rezolvat printr-o uh, singură investigație, poate rezolva mai multe plângeri și poate aduce valoare, atunci facem acest lucru. Deci acestea sunt cele pe care le-am, uh, investigațiile pe care le-am deschis în 2016, conflicte de interese legate de consilierii speciali, probleme legate de testarea substanțelor chimice, Uh, atitudinea Comisiei față de plângerile în legătură cu schemele pilot ale Uniunii Europene. Am primit foarte multe plângeri în legătură cu această schemă pilot. A fost un instrument introdus în 2008 pentru a crește viteza procedurilor de încălcare a tratatelor pentru a, uh, uh, trece mai repede peste stadiul oficial de acțiune al Comisiei, dar plângerea considera că sistemul pilot era foarte încet, foarte slab și uh, Uh, e un lucru pe care continuăm să-l uh, examinăm. Uh, anchetele pe care le-am închis în 2016 legate de transparență și triloguri, accesul la rapoartele privind studiile clinice, privind Himira, care poate știți este un medicament care se vinde cel mai bine în lume, pentru că are un efect antiinflamator și cred că a fost folosit pentru artrita reumatoidă dacă nu mă înșel, dar are și aplicații secundare, cum ar fi în legătură cu boala Crohn's, care este o boală foarte gravă, foarte dură și de asta l-a făcut foarte valoros și foarte important pentru oameni. Deci asta în legătură cu publicarea raportelor privind studiile clinice. Apoi procedurile EPSO o și alte subiecte. Și ultimul punct, inițiativele strategice. Acestea sunt moduri în care intervenim. Nu deschidem o anchetă, dar vedem dacă există o modalitate prin care putem ajuta la sublinierea problemelor legate de lipsă de transparență sau dacă agențiile sau instituțiile au suficient de mari, uh, uh, de reguli suficient de puternice în legătură cu conflictele de interese. Uh, în legătură aici cu cazul Baros, să ne-am uitat la transparența Eurogrup. Evident, Eurogrup nu este o instituție europeană, dar domnul Dizenblum a luat anumite inițiative care să facă activitatea acestui grup mai uh, transparentă și un lucru pe care l-am încurajat. De asemenea, am avut un dialog uh, susținut cu Banca Europeană de Investiții în legătură cu modul în care ei pot preveni conflictele de interese. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu președintele Hoyer aici și am discutat uh, propunerea pe care le au pe acest subiect. Transparency. Am analizat uh, și procesele de uh, evaluare a transparenței și uh, site-ul Comisiei pentru persoanele cu dizabilități, un subiect de care m-am apucat și eu. S-au făcut progrese mari și sper să mai facem îmbunătățiri și pe viitor. Problema discapacităților uh, este o zonă în care putem interveni uh, la competițiile EPSO, de exemplu, a, s-a prezentat un candidat uh, cu dificultăți de auz uh, și problema a ajuns la mine, problema este că oamenii care au dizabilități de uh, auz uh, au uh, nevoie de mai mult timp și pentru a citi un document. Am avut și solicitări legate de angajarea anumitor persoane cu dizabilități sau cu boli cronice. Trebuie ca acest lucru să fie inclus în uh, schema europeană de asigurare. Justice. Am um, discutat și în acest for și în altele modul în care uh, putem uh, face uh, lobby pentru aceste persoane. Lobby-ul este în acest domeniu necesar și de înțeles. Adesea funcționarii publici nici măcar nu știu cum ar trebui să acționeze în anumite situații. Am avut consultări publice și feedback-ul primit de la colegi a fost excelent. Mm, am primit feedback de la Comisie, de la Consiliu, de la Banca Centrală Europeană și am publicat uh, recent o listă de da și nu pe care o vom distribui oficialilor din toate agențiile și instituțiile. Sperăm ca această listă să servească drept ghid practic și sperăm că va fi uh, util pentru ca persoanele care reprezintă instituțiile să fie convinse că acționează în mod corect. Cu timpul vom, uh, se vor adăuga la această listă și alte documente. Ne-am mai implicat în ceva care o să vă surprindă. Transparența și drepturile cetățenilor în negocierile pentru Brexit. Ne-am ocupat de acest subiect încă de la început, foarte devreme, pentru că noi putem juca un rol foarte util și pe care îl poate juca și rețeaua, pentru că toți cetățenii, deputații, societatea civilă, toți cetățenii obișnuiți pot fi și vor fi afectați mai mult sau mai puțin de Brexit, care va avea loc în uh, peste 2 ani. De aceea le-am scris și de la Consiliu și la Consilie pentru a vedea ce planuri aveau legat de transparență și dacă doreau să aibă discuții cu uh, reprezentanții intereselor și cetățenilor, președintele Juncker a promis uh, transparență unică și fără precedent. Am văzut semne de acest lucru în ultimele săptămâni. Deja s-au publicat directivele de uh, uh negociere, ceea ce este lăudabil. Acestea sunt uh, doar rundele de deschidere. Desigur, uh, în următoarele luni se vor discuta și probleme delicate și atunci transparența va fi o provocare dar va fi cu atât mai importantă. Așteptăm în curând un răspuns și din partea comis- Consiliului, dar se pare că este de acord cu Comisia în ceea ce privește ultimele evoluții. Asta am primit de la președintele Juncker și următorul slide este adresa pe care am scris-o eu secretariatului general al Consiliului. Ne mai ocupăm și de investigații strategice în domeniul transparenței la Consiliu. Unul dintre rezultatele Brexitului au fost uh, mai multă curiozitate din partea cetățenilor în ceea ce privește lucrurile care se întâmplă la Bruxelles. Au o dorință mai mare de cunoaștere cetățenii. De aceea Acum se dorește ca UE să fie mai accesibilă și mai recognoscibilă. Acum oamenii care își cunoșteau doar proprii uh, trimiși la UE îl pot recunoaște pe președintele Juncker sau așa mai departe. Toate aceste lucruri le sporesc uh, nivelul de interes cetățenilor. Și de aceea e bine că, că a devenit mai transparent Consiliul. Data trecută, după cum vă amintiți, nu aveam nicio plângere și nici uh, o întrebare legată de Consiliu, pentru că era perceput ca o uh, instituție distantă și abstractă. E important că Consiliul a devenit mai deschis ca instituție. Acest lucru este un element foarte important și colegii mei uh, s-au ocupat de ce se publică, ce este accesibil. Am uh, văzut, am fondat mai multe grupuri de lucru cu metode de lucru diferite în domeniul transparenței. Și uh, le-am făcut mai multe propuneri. Vom aștepta în iunie și răspunsuri. În ceea ce privește în mod special uh, trialogurile, uh, așteptăm uh, o sentință a cursii de Justiție legată de documentul cu patru coloane. Doamna Wikström a participat, ca și anul trecut, la evenimentul nostru în care am stabilit ce se va face în iunie și apreciem acest lucru. Evenimentele legate de rețea s-au organizat până acum în statele membre în cooperare cu uh, Ombudsmanul European. Cel mai important din acest rețea este tocmai elementul european, de aceea uh, important ca ombudsmanul să um, interacționeze cu oficialii reprezentanței fiecărui stat. Am fost uh, foarte bucuroși să avem uh, o serie de vorbitori invitați. Am, uh, l-am avut printre aceștia și pe primarul Mechelenului, care a, s-a dovedit a fi cel mai bun, unul dintre cei mai buni primari din lume, pentru că Mechelen este o zonă în care integrarea este importantă și el uh, a reușit să o facă. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Thank you very much and uh, some Mulțumesc uh, foarte mult. Mai multe din uh, subiectele pe care le-ați adus în discuție sunt foarte interesante pentru colegi uh, și mie mi-ar plăcea să discutăm în continuare mai multe subiecte. Dar acum a sosit momentul să le dăm cuvântul colegilor noștri. Mai întâi domnei Mizi, care este raportor pentru raportul anual pe 2016. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Vă rog să acceptați scuzele mele pentru că, doamnă ombudsman, pentru că nu uh, am putut veni la prima parte a prezentării dumneavoastră, nu am putut să o fac, dar mă bucur foarte mult că reveniți la Comisia PETI. Și salut raportul dumneavoastră pentru 2016. Nu este pentru prima dată când lucrăm împreună. Eu m-am ocupat de raport și în 2015. Îmi face mare plăcere să lucrez cu dumneavoastră din nou. Mă bucur să constat că ați stabilit o legătură foarte strânsă între activitățile Uniunii Europene și organismele europene și încrederea pe care o au uh, cetățenii europeni Ați menționat și provocările, criza șomajului, criza migrației, Brexitul. Sunt multe provocări la care v-ați referit și pe care le-ați abordat. Ele trebuie abordate, mai ales într-un moment în care cetățenii sunt nemulțumiți. Trebuie să îmbunătățim mecanismul de sporire a încrederii cetățenilor. Rolul ombudsmanului este unul foarte important și trebuie să recunoaștem uh, munca excelentă pe care ați depus-o. Este o muncă grea, chiar deloc ușoară și cred că o faceți foarte bine. Sunteți uh, întotdeauna proactivă și cred că acest lucru este pozitiv. Transparența, deschiderea și rapiditatea, care cred că ar putea fi sporită, uh, și la flexibilitatea sunt chestiuni de care trebuie să ne ocupăm, dar cu siguranță știți acest lucru. Nu uh, intru în detalii pentru că raportul este disponibil pentru toată lumea, dar am câteva întrebări. Am observat că rata generală de respectare a propunerilor ombudsmanului european a scăzut Cum uh, putem, uh, cum se poate interpreta această scădere a ratei de respectare? Desigur, nu putem accepta respectarea 100%, dar totuși, conform raportului, 6,9 în cazurile de proastă administrare au reprezentat în 2016 10,8% Uh, mai puțin decât în 2015, un alt punct pozitiv. Încă o dată, transparența. În 2016, transparența era de 29,6%. Ea reprezintă una dintre principalele preocupări ale cetățenilor și cred că acest lucru uh, afectează nivelul de încredere pe care aceștia îl au. Dacă crește transparența, va crește și nivelul de încredere și de asta avem nevoie la instituții. O altă plângere este referitoare la țările de origine. Multe închete sunt deschise anumite state membre, dar prea puține uh, plângeri sunt depuse la biroul ombudsmanului. De ce se întâmplă așa? Atât uh, doream să spun acum. Vreau să laud oricum explicațiile dumneavoastră și uh, diagramele foarte ușor de înțeles și de citit. Acest lucru este important. Și încă ceva, 20% din uh, plângeri au fost închise după 18 luni, când media este 6-12 luni. De ce s-a întârziat în cazul acestor 20%? și cu interes uh, să copresc cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnule, domnul Wales are cuvântul. Mulțumesc și eu am votat la o altă comisie, de aceea n-am putut fi aici la timp, vă rog să mă iertați. Eu sunt un mare fan al doamnei O'Reilly, întotdeauna v-am susținut de la bun început, Întotdeauna ați avut o abordare proactivă impresionantă și mă bucur că aveți uh, acest post. Vreau să vă felicit și pentru că ați lansat uh, și premiul pentru bună administrare. Este vorba de o consolidare uh, a unui lucru pozitiv care este foarte bună. Anul trecut, reuniunea rețelei de ombudsmani a avut loc la Bruxelles. E foarte bine. E bine ca participanții să poată vedea cu ochii lor ce înseamnă să funcționezi în cadrul Uniunii, Uniunii Europene. Mă bucur că ați abordat problema statului de drept în Polonia anul trecut. Cu ajutorul dumneavoastră sper să se poată rezolva problema și țara mea să nu devină un exemplu negativ. Vreau să vă felicit și asupra faptului că 70% din cazuri au fost încheiate anul trecut în uh, termen de un an. Uh, un lucru excelent făcut. Însă am o întrebare legată de rata de respectare. Înțeleg că media este 83% însă că diferențele sunt mari de la o instituție la alta. Aș vrea să știu dacă ați identificat vreun tipar. De ce anumite instituții respectă mai mult decât, decât altele deciziile dumneavoastră? Este posibil să nu, să nu pot um, să vă ascult uh, răspunsurile, toate răspunsurile, pentru că jumătate de oră am alt vot la INTA. Zile grele, așa -i? Domnul Maria să are cuvântul. Voi vorbi în limba greacă. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Mulțumesc. În primul rând doresc să o felicit pe doamna ombudsman pentru activitatea însemnată pe care a întreprins-o. Anul trecut am fost raportor și am avut posibilitatea de a ilustra aceste mulțumiri în raportul meu. Cred că sunt mai multe elemente importante aici. De exemplu, activitățile în legătură cu transparența pentru Eurogrup. Eurogrupul ia decizii foarte importante în Uniunea Europeană la ora actuală, nu uh, se e vorba de disciplină bugetară, de atitudinea față de uh, austeritate, de faptul că a fost afectată viața cetățenilor. Și așa că doresc să menționez că e important să există să existe transparență în ceea ce privește deciziile Eurogrupului și sper ca după aceea să putem să ajungem la alte rezultate de bun simț. Permiteți-mi să mă refer și la deciziile Eurogrupului, care sunt formulate doar în limba engleză, chit că este vorba de decizii care afectează popoarele europene, mai ales poporul elen. Deci ar trebui să existe o traducere, dar deciziile sunt formulate doar în engleză. Deci să vedem puțin ce se întâmplă aici și să facem mai multe presiune pe lângă domnul Dijsselbloem ca să existe mai multă transparență la Eurogrup. Un alt subiect important pe care l-am menționat și anul trecut, conflictul de interese. La Banca Centrală Europeană nu se poate ca Banca Centrală Europeană să fie considerată independentă și apoi să supravegheze băncile sistemice, să fie și membru în troica și să fie și creditor. Asta în legătură cu quantitative easing. E un subiect foarte serios pe care trebuie să-l analizăm informarea la BC cu privire la uh, detenționarea uh, cantitativă. Sunt bănci uh, germane care cumva au participat uh, la achiziționarea de obligațiuni la BCE. Domnul Draghi a fost și a făcut declarații, au fost colegi din Spania care au întrebat ce se întâmplă cu întreprinderile spaniole care au fost uh, finanțate astfel, dar uh, n-am primit niciun, nicio informație de la BC și până la urmă vedem și aici este o problemă de transparență, mai ales în ceea ce privește situația bancară din Grecia cu privire la QE. 42,5 miliarde de euro. Despre suma asta discutăm în momentul în care Grecia se află în procedura de quantitative easing. Deci, ce fel de obligațiuni au fost uh, achiziționate? ESM sau ESF? Nu avem niciun detaliu despre asta. Nu știu dacă mai întâi au fost uh, cumpărate obligațiunile SM și după aceea oferite ca un împrumut uh, Greciei. Deci, Grecia de la cine a luat bani până la urmă? Sunt lucruri care merită a, să primească un răspuns. Răspunsul trebuie să vină de la BC, dar el întârzie. Banca Greciei a achiziționat uh, obligațiuni și de la BI. Dar când s-a întâmplat asta? Noi n-am primit nicio informație în acest sens, pentru că BI a emis obligațiuni către Arport și apoi uh, au fost transmise mai departe acestea către Grecia. Deci, tot la capitolul transparență, ne uităm și la TTIP, unde nu există suficientă transparență. Pakistan, Bangladesh nu respectă standardele pentru drepturile omului, există muncă în rândul copiilor, uh, condiții sumbre în întreprinderi. E important că ați venit cu acest raport. Eu voi depune anumite amendamente, dar mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce faceți. Mulțumim, doamna Aucăn. Mulțumesc pentru bună activitate, Emily. Suntem bucuroși că tu ești ombudsmanul nostru. Mulțumim pentru raportul foarte clar. Eu știu că tu te ocupi uh, în esență de multe alte cazuri foarte complicate. Două chestiuni. În primul rând despre problema transparenței. Avem o problemă importantă aici. Bătălia continuă știu din țara mea cum merg lucrurile, câștigi acum, riști să pierzi uh, după aceea, pentru că, practic, uh, transparența încurcă pe unii și pe alții. Față de EFSA și raportul de glifozat, am fost cumva lăsați la o parte pentru că nu am putut întreba cum se fac evaluările. Munca noastră este subminată. Știu că faceți tot posibilul, dar ar trebui să subliniați mult mai mult faptul că organismele noastre de decizie sunt obligate să întreprindă o bună administrare. Și nu doar la capitolul transparență. Nu trebuie să existe niciun fel de conflict de interese. refer aici la organismele administrative care cred că dacă fac o declarație că nu există un conflict de interese, se scapă de problemă. Ombudsmanul danez spune că niciodată nu ar trebui să fim mulțumiți doar cu o declarație, pentru că trebuie să investigăm. E vorba de o persoană decentă, își plătește impozitele. Mă scuzați, reiau nu ar trebui să existe conflicte de interese. Eu am pus problema și în fața lui Timmerman și a făcut o confuzie cu acea ușă rotativă, dar nu e același lucru. Tu explici foarte bine aceste lucruri și sper să poți explica în continuare faptul că n-ar trebui să existe sub nicio formă conflict de interese. Deci să vedem uh, cum își face fiecare treaba. La Consiliu e lipsă de transparență, o mare, care reprezintă mai apoi o mare povară pentru parlamente naționale. În uh, Danemarca m-am luptat din această cauză pentru că, iată, cei de la Comisia Parlamentară pentru Afaceri Europene nu primesc informații suficiente de la Consiliu despre cum funcționează lucrurile acolo și este greu să uh, oferi mandate și să oferi linii directoare clare în momentul în care Parlamentul danez nu poate o primi informații despre ce e pe rol la Consiliu cu tot ceea ce se întâmplă acolo lipsa de transparență la Consiliu ne îngreunează și nouă activitatea la trialog. Pentru că dacă o parte este foarte transparentă și cealaltă opacă, ce se întâmplă? Nu e vorba de un lucru relevant doar pentru activitatea din Parlament, ci un uh, lucru relevant pentru cetățeni. E vorba de abilitatea de a putea urmări ce se întâmplă în instituții democratice. Avem un sistem democratic, dar e ca și cum uh, politicienii nu s-au uh, adaptat la el. Fac abuz de el și aici lipsa de transparență e un element crucial. Am văzut că nu v-ați ocupat așa de mult despre, de lipsa de transparență la Consiliu sau poate, nu știu, mi-a scăpat mie. Nu e doar o chestiune de lobby, E o chestiune și de ce se întâmplă concret la Consiliu. Mulțumesc! Thank you so much, Mrs. Becerra. Mulțumim, doamna Becerra. Gracias, presidenta. Mulțumesc. În numele lui Javi Ernat, care este coraportor de la ALDE, să-i mulțumesc doamnei O'Reilly pentru pregătirea acestui raport și pentru munca depusă împreună cu toate grupurile politice în uh, acest an. Cu ALDE, de la ALDE vom contribui cu toate îmbunătățirile pe care le considerăm necesare. Noi avem uh, o părere foarte bună despre rolul pe care îl jucați dumneavoastră. Aveți o valoare adăugată importantă, în special pentru comisia noastră. Vreau să vă exprim sprijinul meu cel mai sincer, recunoașterea mea și faptul că sunteți uh, foarte uh, valoroasă, nu doar pentru noi, ci și pentru toate instituțiile europene. Cred că grupul dumneavoastră de fani uh, devine din ce în ce mai mare. Știu că la Londra v-ați întâlnit cu... M-am, întâlnit cu mai multe asociații implicate care vor fi afectate de uh, Brexit. Cu toții au spus că speră că petițiile, uh, că petițiile lor vor fi tratate cu siguranță în cel mai bun mod posibil pentru că sunt apărați de Ombudsmanul European. Vroiam să spun că vă sprijinim, dar că suntem și atenți la modul în care uh, se uh, respectă angajamentele de transparență pe care și le-a asumat Comisia prin uh, răspunsul la scrisoarea pe care le-ați adresat-o dumneavoastră în procesul de consultare și negociere. Vreau să știți uh, că ne preocupă foarte mult faptul că nu există acces la documentele legate de uh, procesul uh, deschis împotriva Regatului Unit pentru că a încălcat directiva de liber circulație. Peste 400 de cetățeni uh, europeni ne-au transmis uh, acest lucru uh, la grupul de negociere pentru Brexit. Noi uh, Trebuie să subliniem lucrurile pe care le facem bine în Uniunea Europeană, pentru că sunt multe și sunt foarte importante și cred că primul, uh, prima ediție a, premiile pe care, a premiilor pe care le-ați înființat pentru munca bine făcută, pentru bune practici, cred că trebuie să fie doar o primă etapă, un prim pas în uh, munca pe care trebuie să o facem ca cetățenii să recunoască că Uniunea Europeană este de înlocuit. Mulțumim, doamna Evi. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc doamnei ombudsman pentru activitate. Prin munca domniei sale a fost posibil să abordăm unele dintre problemele care afectează cel mai mult instituțiile europene. Sunt câteva neajunsuri uh, care au de-a face cu numeroase domenii, așa cum au spus mulți colegi. Nu vreau să repet ceea ce au spus alții. despre capacitatea Uniunii Europene de a rezolva probleme. E vorba aici de credibilitatea Uniunii Europene. Adesea răspunsul uh, de la instituțiile europene pare să fie o colecție de declarații și nimic mai mult, mai ales când e vorba de um, chestiuni legate de trialog, uh, rolul consilierilor special și așa mai departe. Așa percep eu lucrurile, mai ales când uh, ascult ceea ce au spus și ceilalți colegi. Și este urgent să se ia acțiuni în așa fel încât încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană să fie restabilită. Când e vorba de drepturile fundamentale, de exemplu, aici, clar, avem o situație legată de o petiție ce a apărut la, la noi în comisie. Dumneavoastră ați deschis patru dosare legate de folosirea contractelor pe termen scurt în administrația publică italiană. E vorba de încălcarea ale directivei 9970. Și au fost lansate anumite anchete și proceduri de încălcare a obligației față de Italia cu privire la contractele temporare în școlile publice. Iar mai târziu, într-o comunicare, Comisia a declarat în urma unor plângeri repetate din partea celor care ocupau niște posturi temporare nesigure, deci comisia a declarat că rezultatul anchetei se va aplica în întregul sector public. A fost și un proiect pilot din 2013, tot legat de Italia, în acest sens. Trebuie să vedem cum este gestionată procedura la nivel european, pentru că la Comisie au apărut o serie de întârzieri. Dincolo de asta, în procedura pilot a UE, Comisia merge către o a doua procedură de încălcare a obligațiilor, dar mai târziu Comisia a decis să înainteze o procedură de încălcare a obligațiilor după ce a fost dată noua lege a educației în Italia. Eu zic că dacă comisia ar fi acționat cum trebuie și ar fi dat seama că noua lege privind școlile lăsate din afară categorii importante de oameni care lucrează în școli. Și în continuare, contractele temporare nu sunt utilizate corect. Deci au apărut întârzieri acumulate la nivelul răspunsului oferit și de către autoritățile italiene, dar și de către Comisia Europeană. Nu credeți că ar trebui ca intervențiile să fie mai ferme? Și nu credeți că aici avem de-a face cu o mare administrație? E nevoie de mai multă informare, care să fie, mai multe informații care să fie oferite, fiindcă e afectată viața uh, a sute de mii de cetățeni. Doamna Estaras. Sí, gracias, gracias. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă felicit uh, pentru munca depusă. Sunt de acord cu ce au spus uh, colegii mei. Uh, discutăm despre legea europeană a accesibilității. Încă nu a ajuns la dumneavoastră acest document, însă profit de faptul că mi s-a dat cuvântul pentru a vă spune în numele Uh, entităților care reprezintă persoanele cu dizabilități că suntem foarte dezamăgiți uh, de faptul că se va încerca de la, din partea IMCO să se renunțe la acest document. Comisia a anunțat lansarea acestui document uh, cu întârziere semnificativă. Congresul ONU pentru persoanele cu dizabilități s-a bucurat, însă când au ajuns la IMCO, și cred că n-ar fi avut ce să caute la această comisie, din punctul meu de vedere, pentru că uh, s-a ținut cont de interesele companiilor și s-a diluat foarte mult text, textul și uh, entitățile reprezentante uh, sunt foarte dezamăgite. Deja uh, nu mai are niciun fel de efect, nu mai atinge nicio temă importantă și persoanele cu uh, dizabilități s-au simțit uh, înșelate. Li se spune toate tuturor micro întrebindurilor că sunt scutite edificiile um, care nu sunt accesibile din statele membre nu trebuie neapărat să fie accesibile dacă în aceaste, acele state nu există acest um, act um, bancomatele care nu sunt accesibile nu trebuie să fie adaptate până nu se strică definitiv, trebuie înlocuite doar la sfârșitul vieții. Deci nu s-a obținut nimic în materie de accesibilitate, iar uh, în ceea ce privește fondurile, am uh, făcut, uh, am refăcut tot traseul și am văzut că interesele servite sunt cele ale industriei și nu ale persoanelor cu dizabilități. Vă spun, doamne ombudsman, acest lucru și voi spune și domnule comisar Thyssen pentru că este sensibil la acest subiect. Nu trebuia să așteptăm șapte ani uh, pentru a face acest uh, traseu. Cred că ar trebui să facem o directivă în care conceptul de accesibilitate să aibă un, un sens adevărat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rozier. Mulțumesc, doamnă președinte. Încă o dată mulțumesc uh, doamnei O'Reilly pentru prezență și pentru raport și doresc să subliniez de asemenea rolul esențial pe care îl joacă, rol esențial în special pentru a avea instituții mai transparente și mai democratice. Și vă mulțumesc pentru voluntarismul noastră în aceste chestiuni și pentru rolul pe care l-ați jucat. În ce privește ancheta privind codul de conduită, cazurile de conflicte de interese și alte lucruri care minează încrederea instituției noastre, toate inițiativele noastre sunt extrem de valoroase și nu putem decât să vă încurajăm pe această cale. Aș fi vrut să vă atrag atenția asupra unui punct special uh, și aici intervin în calitate de raportor al Comisiei Juridice și anume raportul pe care îl vom face pentru lansat, privind lansatorii de alertă. În raportul nostru din 2015 ați, degaja, ați dedicat o parte importantă a acestui capitol chestiunilor etice. E adevărat că actualitatea era foarte încărcată, erau multe scandaluri care au afectat mai mult sau mai puțin uh, activitatea Parlamentului. Mă gândesc evident la scandalul repetat uh, legat de evaziunea fiscală. Așadar, ați încheiat o anchetă în 2015 spunând că doar două instituții europene din nou au adoptat uh, orientări în legătură cu protecția și etica lansatorilor de alerte și vreau să știu dacă din 2015, de la acest raport și de la concluziile lui, aveți cunoștință de alte evoluții pe acest subiect al lansatorilor de alerte de ce raportul pe 2016 nu are un follow-up pe aceste chestiuni? Considerați subiectul închis? În orice caz, indicați faptul că Parlamentul se va aplica asupra, se va aplica asupra problemei în mod aprofundat și eu aș vrea să putem continua discuțiile pe acest subiect cu dumneavoastră, pentru că experiența noastră mi se pare prețioasă în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul uh, Jude Curtin Dowling și asta închide lista de vorbitori. Mulțumesc foarte mult. Uh, vreau și eu să vă felicit pentru activitate și să vă mulțumesc pentru cooperarea cu Parlamentul. Două comentarii din perspectiva mea. În ultimii câțiva ani ați făcut multe lucruri legate de politica comercială uh, datorită scandalului legat de negocierile TTIP și lipsa de transparență în negocierile comerciale ale Uniunii Europene. Și acum senzația este că interesul s-a mutat cumva pentru că TTIP-ul a fost pus uh, la gheață. Poate cine știe, odată cu Trump uh, va fi rest, uh, început, dar deocamdată problema nu mai e de actualitate. În același timp avem negocieri comerciale importante și care au loc sub radar, ca să spunem așa, într-un mod aproape secret. Cele mai multe plângeri sunt legate de negocierile UE-Japonia, care sunt aproape încheiate și totuși a existat uh, foarte puține informații publice legate de aceste negocieri. Uh, vreau așadar să uh, vă îndemn, chiar dacă nu e vorba de TTIP, dacă nu e un subiect sexy, să nu pierdeți concentrarea pe subiectul transparenței în negocierile comerciale, pentru că presiunile Parlamentului au fost foarte ajutate de investigațiile dumneavoastră și acest efort de a obține mai multă transparență e important. În al doilea rând, în legătură cu Brexitul, vreau doar să vă îndemn în numele acelor cetățeni europeni care își vor pierde cetățenia europeană Până la momentul încheierii negocierilor, cetățenii britanici sunt încă cetățeni europeni și noi, din partea britanică, Uh, avem foarte puțină transparență din partea propriului nostru guvern începește negocierile și asta crește nivelul de anxietate în Marea Britanie. Deci vă rog, când vă gândiți la Brexit și la transparența legată de Brexit, țineți seama și de nevoia de transparență pentru cetățenii britanici care deocamdată mai sunt cetățeni europeni până când vom fi forțați să plecăm. Un comentariu foarte important, într-adevăr. Acum dau, vă dau cuvântul doamnei O'Reilly pentru a încerca să răspundeți întrebărilor care au fost puse și de asemenea nu e nevoie neapărat să intrați în detalii pentru că nu avem foarte mult eh, timp, dar să dați și răspunsuri scrise eh, dacă nu puteți oferi acum foarte multe detalii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sigur, extind această invitație oricui dorește să discute mai în detaliu eh, subiectele ridicate astăzi. Doamna Esenes ar trebui să plece. Începește conformitatea, da? Anul trecut am avut 90%, eram bucuroși, dar știam că e o problemă, în sensul că nu știam dacă o să mai reușim să ajungem la 90%, n-am ajuns, suntem la 83%, dar totuși e cea mai, a doua cea mai bună cifră de conformitate în istoria instituției. Cred că comisia a scăzut un pic, cred că începește transparența, a fost o problemă cu transparența lobby-ului tutunului, pe care au respins-o și acolo eu am fost foarte critică în acel moment în legătură cu plângerile uh, făcute în general. Uh, un motiv pentru care fac investigații strategice este că ideea este că acestea ajută pe oameni care nu au contact direct cu instituțiile și care nu știu în legătură cu Ombudsman European prea multe lucruri. Dar uh, acoperă foarte multe lucruri. Domnule Valesa, premiul pentru bună administrare a fost un lucru riscant, pentru că riști ca o instituție sau o agenție să primească un premiu și pe aceea să facă o prostie mai târziu. Asta evident nu s-a întâmplat, a fost un eveniment uh, minunat pe care l-am organizat și nu doar pentru a împărtăși cele mai bune practici, ci pentru a arăta munca extraordinară pe care instituțiile o fac și în special atunci când colaborează unele cu celelalte. Uh, domnul Reis, în legătură cu Eurogrupul, am lucrat pe acest subiect, uh, munca nu s-a încheiat, am urmărit această chestiune legată de achizițiile de bonduri și unde se fac vânzările, urmăresc foarte atent, știu că Parlamentul uh, acționează foarte mult pe această chestiune. Presupun că problema Eurogrupului și a transparenței lui va intra din nou în atenție după uh, ce se termină această rundă electorală, după ce se termină alegerile din Germania, cred că deja există o dezbatere politică aprinsă pe acest subiect și un subiect pe care îl vom uh, examina din perspectiva administrativă, nu politică. În legătură cu întrebarea doamnei Auken legat de raportul glifosaților, e foarte important, sunt de acord, e foarte dificil pentru cetățeni să știe uh, care adevărul când uh, Organizația Mondială a Sănătății spune da, e în regulă, EFSA, nu, invers. EFSA spune că e ok și Organizația Mondială a Sănătății spune că s-ar putea să fie o problemă cu sănătatea umană. Uh, încă o dată, nu cred că avem o plângere directă în legătură cu asta, dar în ce privește transparența, asta e o problemă evidentă nu sunteți sigură ce se întâmplă când vin politicienii danezi aici. Cred că asta pot să spună multe state membre. Da, e o întrebare care mi-a fost pusă de un grup de parlamentari englezi care au spus că nu știu ce fac ministrii lor, dar responsabilitatea e în fața poporului danez sau britanic, irlandez și așa mai departe, suedez sau altele. Deci cred că asta e o activitate care trebuie făcută și la nivelul statelor membre dar noi nu ne-am uh, încheiat uh, investigația legată de transparența Consiliului și un lucru pe care îl facem uh, de la nivelul grupurilor de lucru și mai încolo încercăm să avem o activitate cât mai importantă, să să se concentreze pe această activitate care e foarte mult pe rata noastră. Începește cazurile de încălcare a tratatelor și proiectul pilot la, pe care îl examinăm Aici primim foarte multe plângeri în legat de acest subiect și activitatea noastră în legătură cu sistemul pilot ar trebui să clarifice chestiuni mai generale legate de încărcarea tratatelor. Doamna Eri, în ce privește cazurile pe care le-ați menționat, sunt familiarizate cu ele. Cred că acum există un caz în justiție, Comisia împotriva administrației din punct de vedere al statutului nu pot să mă implic dacă este un caz în, într-un tribunal, dar când va fi o decizie a tribunalului, atunci am cerut comisiei să mă informeze în legătură cu ce intenționează să facă. Deci e un lucru care trebuie să fie deocamdată pus în așteptare până când tribunalul decide, dar e un subiect pe care îl cunosc foarte bine și cu care vom continua să ne ocupăm. Începește uh, dizabilitățile. Răspunsul aici este că trebuie să fie, existe uh, voință politică. Sigur că eu pot să fac treaba mea, pot să uh, văd care sunt plângerile uh, legate de dizabilități și pot să mă implic în mod uh, legitim, uh, dar cazul trebuie să aibă susținători politici ca noastră și sigur dacă e orice, orice altceva ce pot face legat de plângeri, atunci voi face. Doamna Rozie, în ce privește în ce privește lansatorii de alerte, da. Toate instituțiile au acum reguli legate de lansatorii de alerte, de avertizorii de integritate și nu e un subiect pe care l-am uitat. E un subiect pe care îl urmărim. Considerăm că 2016 ar fost prea devreme să reluăm subiectul, dar Vom continua să examinăm problema și să vedem cum se implică și se implementează regulile în practică. În ce privește uh, uh, situația de la Curtin, dar acum uh, trei săptămâni am fost în Marea Britanie la minunatul oraș Londra, care deocamdată nu prea suferă foarte mult din cauza Brexitului și m-am întâlnit cu Comisia de Informații ca să vorbesc despre această inițiativă pe care o am împreună cu ombudsmenii naționali și cu comisarii și mesajul pe care am vrut să-l transmit a fost că există o problemă legată de cetățenii britanici care încearcă să acceseze documentele administrației britanice și Uh, aceștia pot să încerce să obțină aceleași documente din Uniunea Europeană, pentru că multe dintre aceste documente vor fi deținute de instituțiile europene și cetățenii britanici vor avea dreptul la, la acces ca orice, oricine altcineva. Și cu siguranță în instituția mea n-am uitat că britanicii sunt în continuare în Uniune, continuăm să avem colegi britanici, da, cred că e important să transmitem acest mesaj că orice cetățean care caută documente legate de uh, anumite subiecte, dacă în țările lor nu le pot obține din probleme, prin probleme de transparență, ei pot să le acceseze prin instituții europene și dacă au o problemă pot merge în justiție, dar pot de asemenea să mă contacteze, să contacteze instituția mea. A fost destul de rapid, a fost foarte eficient, spune doamna Malmström, foarte rapid, felicitări și dumneavoastră și nu ați reușit să răspundeți la toate întrebările într-un mod foarte, foarte eficient ca întotdeauna. Anunțurile pe care le-am pentru astăzi pe 11 iulie vom avea examinarea raportului, termenul pentru amendamente 11 iulie la ora 15. Nu, rectific, 18 iulie la ora 3 după amiază Vom vota pe 11 octombrie și în, plen, în comisie și în plenara din noiembrie. Cu aceasta vă mulțumesc foarte mult și vă dorim mult succes și toate cele bune în uh, eforturile noastre de a îndeplini nevoile cetățenilor. Încă 28 de țări membre. Vă mulțumim foarte mult! Thank you. Okay, and uh, the petitioners are here. I... În regulă, petiționarii sunt deja în sală. Îmi scuze că trebuie să așteptați un pic, pentru că avem un alt punct pe care trebuie să-l discutăm mai întâi, și anume vizita la Madrid, vizita de informare la Madrid. Șeful delegației Jude Curtin Darling este aici și ea ne va face o prezentare foarte scurtă în legătură cu vizita. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am... Uh a fost o delegație de cinci membri ai Comisiei PETI la Madrid uh, lunea și marțea trecută și am fost acompaniați de trei uh, membri ex officio din Spania. Deci am avut o delegație destul de măricică. Aș spune că a fost uh, o vizită destul de intensă, nu doar din cauza subiectului despre care vorbeam, ci și datorită uh, numărului de ședințe, de întâlniri pe care le-am avut acolo. Așadar, am fost acolo pentru a aborda o serie de petiții care se referă la faptul scandalos că se presupune că mii de copii au fost furați la naștere de personal din spitale, în multe cazuri de personal religios, măicuțe care lucrau în spitale, și că în multe cazuri acești copii au fost vânduți spre adopție, cazurile încep în anii 40 până în anii 90. Începește oamenii care ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit cu Ministrul Justiției Spaniol, cu Procurorul uh, General, cu Adjunctul Ombudsmanului, cu Comisia de Justiție a Parlamentului European, cu Biserica Catolică Spaniolă, cu jurnaliști și avocați implicați și, mai important, cu victimele care au făcut petiții la Parlamentul European inclusiv un cetățean britanic, uh, Ruth Ackerby, ceea ce dă o dimensiune și mai europeană acestui caz, care, pentru că implică și un cetățean non-spaniol. N-am uh, apucat încă să ne adunăm membrii delegației și să ne punem în ordine gândurile, deci vreau să vă împărtășesc doar impresiile mele de săptămâna trecută, și anume că adesea ne-am uh, confruntat cu dovezi contradictorii din partea autorităților publice în comparație cu cele din partea victimelor și celor care le reprezintă. Deși, da, vorbim mai și de jurnaliști sau avocați. Aceste dovezi contradictorii se leagă de dimensiunea scandalului, cifrele au fost complet diferite și, de asemenea, în ce privește dacă vorbim de cazuri izolate sau despre o rețea organizată sau rețele organizate de trafic de copii. A doua concluzie a fost clar că există o lipsă totală de încredere a victimelor în autoritățile publice și mai ales în cele ecleziastice. A treia concluzie a fost că victimele sau petiționarii au trebuit să îndeplinească condiții foarte dure pentru a fi considerate victime și asta a însemnat că au trebuit să poarte povara dovezii în cazurile lor și au fost forțate de multe ori să-și investigheze propriile cazuri timp de decenii cu aproape niciun fel de susținere juridică sau psihologică. Dar odată ce am spus asta, a fost clar de asemenea că s-au luat unele măsuri de când uh, scandalul a început în mod spectaculos în 2009-2010 Uh, cele mai importante măsuri, crearea unui birou național de semnalizare care susțină uh, accesul la documente de arhivă a victimelor. Dar toți cei care am vorbit recunosc că lucrurile pot fi îmbunătățite mai mult, mai ales în ce privește susținerea pentru victime. Ultima mea concluzie este una destul de politică, dar cred că importantă, și anume că, fundamental vorbind, e foarte clar că acest scandal este Uh, doar o parte din uh, uh, rănile nevindecate ale războiului civil și ale regimului franchist și Sigur, toate pozițiile pe care le-au avut în acel moment se văd și în modul în care se poziționează în acest scandal. Și cred că a existat un pas înainte binevenit, pe care l-am înțeles săptămâna trecută. Nimeni n-a încercat să nege problema. Și asta e o, problemă, o chestiune importantă. Întâlnirea cu reprezentanții bisericii a fost foarte importantă, foarte pozitivă. Biserica a fost de acord să-și deschidă arhivele. Acum trebuie să ne asigurăm că a, uh, aceste promisiuni sunt urmate de acțiuni și o sugestie a fost ca biserica să își lege arhivele private de arhivele publice Uh, pentru a avea acces la el, la acest birou pentru susținerea victimelor. Și un alt, al treilea pas pozitiv a fost uh, știrea că membrii din Parlamentul Național Spaniol au uh, din ce în ce mai multe susținere pentru o comisie parlamentară de anchetă, pentru că multele dintre chestiunile discutate nu pot fi abordate individual. Sunt similarități între cazuri, ceea ce înseamnă că sunt probleme care trebuie abordate uh, la modul general. Deci acestea au fost impresiile mele. Vom pregăti acum raportul și recomandările pentru Parlament. Acestea pot fi diferite de impresiile pe care tocmai le-am exprimat aici, care sunt ale mele personale, vreau să subliniez, dar cred că noi toți vom putea să ne aducem contribuția la abordarea problemelor petiționarilor și să sperăm că vom face să progreseze în mod constructiv și pozitiv această chestiune pentru a închide aceste răni. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Acum avem oportunitatea să ascultăm un, doar un raport, nu e momentul unei dezbaterii, uh, deci vom re, uh, urma regulile, vom avea o examinare a raportului scris atunci când el va exista, când va exista un text, vizita a avut loc abia săptămâna trecută, deci asta înseamnă că nu ar trebui să dezbatem acest subiect în acest moment și uh, Jude, de asemenea, trebuie să plece în câteva minute. Așadar, când va fi momentul, în iulie sau în septembrie, vom avea examinarea raportului scris și a recomandărilor și asta a fost doar o prezentare în fața Comisiei în legătură cu primele impresii ale vizitei. Mulțumesc foarte mult, Giulia. Am văzut doi colegi care vor să intervină. Știu că dacă deschid acum discuția, vom fi pierduți și nu vom avea o dezbatere în acest moment Vom trece la următorul punct, care este uh, audierea petiționarilor. Îmi pare rău, trebuie să fiu ferm în calitate de președinte în acest moment. Mulțumesc foarte mult, Jude, pentru că ne-ai dat un raport uh, instantaneu uh, într-un prim stadiu și vom examina textul atunci când uh, îl vei fi prezentat. Acum să trecem nu, președintele nu dă cuvântul pentru dezbatere. Eu nu sunt de acord cu ce a spus uh, Jude și uh, am dreptul să folosesc un minut, pentru că președintele președinte a făcut uh, o declarație. Președintele întrerupe vorbitorul. Dacă vă dau cuvântul noastră, trebuie să dau cuvântul tuturor. Nu sunt de acord pentru că a evoluat situația și uh, colegii de la GUE au făcut o conferință de presă în același timp, ceea ce cred că este o lipsă totală de loialitate. Vreau să spun acest lucru. Domnul Tericabras, uh, domnul Albiol și domnul Levi au făcut o conferință de presă și au tras niște uh, concluzii uh, care țin cont de ce a spus președinta și eu nu sunt de acord. Asta la sede, la sede... În continuare eu sunt președinta acestei comisii. În continuare eu prezidez această ședință, ceea ce înseamnă că urmăm regulile legate cu asta. Înseamnă că am avut un raport oral din partea delega- liderului delegației și când vom avea un text, vom avea examinarea raportului și toată lumea va putea să ia cuvântul și vom putea avea o dezbatere substanțială pe acest punct. Este un subiect foarte sensibil, știu, și uh, toată lumea e interesată, dar dacă deschid acum discuțiile, petiționarii noștri vor trebui să aștepte până mâine și nu e corect. Așadar, acum vă mulțumesc foarte mult și să trecem Trebuie să înregistreze că nu sunt de acord cu raportul pe care l-a făcut președintea și grupul nostru nu este de acord pentru că ce a spus nu e adevărat. Vreau să se consemneze, să se consemneze. Ok. Da. Președintele, de acord. Punctul 9, petiția 63 privind uh, recentul text de lege 4387 din Grecia și riscurile pe care le presupune pentru operațiunile avocaților. Petițiile sunt aici. Vă urez bun venit Parlamentului European. Îmi cer scuze pentru întârziere. Așadar, domnul Iorgos Beschos și Alexandros Manolopoulos, aveți cuvântul 5 minute fiecare. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αξιότιμοι ευρωβουλευτές και κυρία Πρόεδρε. Vreau să vă mulțumesc uh, foarte mult, domnilor și domnilor, doamna președinte, pentru onoarea pe care ne-o faceți, acordându-ne posibilitatea de a răspunde la această petiție care a fost, uh, pe care am prezentat-o. În primul protocol se vorbește despre dreptul de proprietate. Avem o lege care a fost aprobată în Grecia, și uh, care reformează legea asigurărilor. Avem uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului care garantează dreptul la muncă și la proprietate. Din uh, nefericire, aceste drepturi care trebuie să primeze nu se aplică avocaților noștri, profesiei noastre. Guvernul grec, în cooperare cu uh, Comisia Europeană, a trecut la votarea acestei legi care ne-a dus la o situație insustenabilă. Vorbim despre ceva real și am demonstrat acest lucru cu date concrete se vede că se fac rețineri uh, importante și cu aceste legi uh, nu mai avem nicio speranță, nu există nicio ieșire, am ajuns într-o fundătură și nu mai avem niciun fel de drept. Și uh, după petiția noastră s-a votat recent o lege în urma căreia se vor crește cu 16% contribuțiile. deci se consideră că cheltuielile sociale cu asigurările sociale sunt egale. Deci impozitele care sunt aplicate profesiei noastre vor fi mai mari. Contribuțiile la asigurările de sănătate vor crește cu 50-60%. Deci vom ajunge la o situație insustenabilă și vom depăși 100% până la urmă. Din păcate, Demnitatea și prosperitatea unui popor depinde de voința politică. De aceea ne-am adresat dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți uh, ultimul uh, zid, uh, ultima, ultimul bastion în fața acestui dezastru care ne afectează. Suntem independenți, suntem profesioniști și ca cetățeni și ca oameni vă putem spune că cei care lucrăm în acest domeniu nu avem cum să suportăm uh, această povară a recesiunii economice. Guvernul ne afectează proprietățile și munca cu legile pe care le trece. Din păcate, uh, pârghia de dezvoltare uh, într-o societate guvernul a înțeles că această pârghie se găsește în uh, posibilitatea de a face afaceri, de a întreprinde. Guvernul vrea să nu mai permită creșterea. Ei uh, nu vor face decât să continue recesiunea. Facem apel la cetățenii europeni și la dumneavoastră care îi reprezentați pentru că e nevoie de intervenție politică pentru a se impune un regim care să ne respecte drepturile omului, pentru că am ajuns o situație atât de disperată încât am ajuns să credem că sunteți singura noastră speranță. Trebuie să luăm taurul de coarne și să uh, folosim uh, puterea politică pe care o aveți dumneavoastră noi avocați, noi profesioniști, uh, generațiilor viitoare le datorăm o speranță, posibilitatea de a putea crește, de a putea lucra. Și ce vă spun nu reprezintă deloc o exagerare. Totul este corect, cuvânt cu cuvânt și nu spune nimeni lucrurilor pe nume. În negocierile pe care uh, le poartă cu noi, noi nu suntem persoane pentru guvern, suntem niște numere doar. Dar dumneavoastră ne reprezentanți, uh, deciziile politice ale guvernului trebuie să fie directe și determinante. Nu mai avem niciun fel de marjă de manevră. Nu mai putem lucra. Ne-au distrus complet și nu mai putem. Ne-am bucurat foarte mult să răspundeți la petiția noastră, pentru că suntem cetățeni uh, europeni și avem nevoie de puțin respect. Aș vrea să vă rog uh, pe consilierii PPE să fie ceva mai uh, silențios și să ia loc. Now the floor is yours. Aveți cuvântul acum și iertați-mă pentru această întrerupere. Domnilor și domnilor, uh, ne bucurăm că ne putem apăra drepturile ca cetățeni și profesioniști europeni. Dincolo de ce a spus președintele, cred că s-a putut vedea în documentele noastre și în petiția noastră că acum cu această nouă lege a impozitelor și a securității sociale ne vor impune uh, impozite și mai mari. se atacă uh, miezul drepturilor fundamentale care sunt uh, consfințite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Vorbim despre valorile umane care se regăsesc în toate drepturile prevăzute și consacrate în această Convenție Europeană. În plus, atacăm um, modul în care își câștigă pâinea un cetățean european care trebuie să își asigure un mod în care să-și poată desfășura profesia. Nu s-au făcut studii actuariale și uh, din documentele pe care ni le-a trimis uh, Tribunalul Fiscal Suprem din țara noastră s-a văzut clar că se va elimina orice posibilitate ca acești uh, oameni să-și poată păstra profiturile. Foarte uh, mulți liberi profesioniști au fost nevoiți să renunțe la munca lor pentru că a apărut această lege. Noi nu credem că trebuie să acceptăm o lege de acest gen. Trebuie să fim respectați. Respectul este foarte important, așa cum uh, se spune în Constituția noastră la articolul 2, dar și în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că vorbim despre valoarea respectului, care a fost uh, o valoare încălcată de legiferator. Dumneavoastră aveți uh, competențe în domeniul respectului, respectării universale. Tribunalele și legiferatorul trebuie să respecte drepturile omului. Însă această lege ne va împiedica să ne îndeplinim obligațiile față de securitatea socială, nu ne vom putea plăti impozitele, ne pun uh, în pericol supraviețuirea și familiile. Țara noastră traversează o criză extrem de profundă. Deputații europeni ar trebui să se concentreze pe ființa umană. Ca și valorile europene, ele trebuie să aibă în centrul lor omul. Pentru că noi suntem cetățeni. S-a demonstrat că valorile consfințite la nivel european nu sunt doar de fațadă, trebuie să fie și respectate. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, dau cuvântul comisiei, domnul Laine, Caron. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Laine. Sunt armonizarea contribuțiilor care a fost definită în legea 4387 2016, legea pensiilor, reprezintă o reformă completă a sistemului de pensii care să facă mai durabil sistemul de pensii și uh, să ducă la economii fiscale necesare conform programelor economice. Unul dintre principalele principii ale reformei este să facă o legătură mai strânsă între contribuții și beneficii. Această armonizare a regulilor de contribuție funcționează uh, punându-i pe liberii profesioniști pe același nivel cu alte categorii de lucrători. Uh, venitul uh, contribuțiile lor noționale bazate pe venitul uh, teoretic uh, sunt altele și nu va mai fi uh, luată în calcul vechimea în profesie. Deci vor fi bazate pe venituri impozabile din ultimul exercițiu fiscal. Proporția este aceea ca pentru celelalte categorii de lucrători. Există totuși aranjamente temporare pentru a proteja în fața schimbărilor prea abrupte până în 2020. Această perioadă de tranziție uh, va fi cea în care se vor crește ratele de contribuție. Sunt scutiți noi Uh, lucrători în domeniu, pe 5 ani iau rate mai mici ale impozitului. Cât despre studiile economice, actuariale, pe care le-am menționat unul dintre petiționari, într-adevăr, ele au însoțit legea pensiilor, a fost un studiu complet și foarte detaliat, conform autorităților elene, Studiul s-a asigurat că toți parametrii sunt prezenți în studiu și că se asigură legalitatea reformei. Cam atât doream să vă spun mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum uh, au cuvântul deputații. Domnul Zarianopoulos are cuvântul mai întâi. Fără microfon. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Au mai apărut uh, niște evenimente după ce a fost uh, depusă petiția. În, patru, în al patrulea memorandum a înrăutățit lucrurile față de cum le descrie petiția. Reprezentantul petiționarilor a subliniat care sunt măsurile cele mai recente adoptate în Grecia. E vorba de faptul că acum nu mai există nicio marjă totul este impozitabil. Și asta. Înseamnă că nu sunt afectați doar avocații, ci și pensionarii. Pensiile au fost reduse de 17 ori. Tinerii lucrători de asemenea. Răspunsul e unul care provoacă din partea Comisiei. <coughs> Comisia Europeană semnează un text de memorandum care merge în mare detaliu despre reducerea pensiilor, despre sporirea impozitelor și demontează normele de protecție socială. Este un răspuns care induce în eroare și același lucru se aplică și celorlalte memorandumuri din Grecia, pentru că cu toatele subminează protecția socială din Grecia. Dacă ne uităm la semestrul european și textele care au fost înaintate, vedem clar cum Comisia vorbește mereu despre o nouă etapă de creștere și dezvoltare. Dar, de fapt, ce ni se spune este că statul n-ar trebui să submineze siguranța socială și că, de fapt, ar trebui să existe stimulente pentru oamenii care plătesc impozite. Însă, memorandumul îi stânge cu ușa pe oamenii săraci și mai mult, chit că ei uh, câștigă 300-400 de euro pe lună și în același timp uh, taxa pentru corporații scade cu 3%. Uniunea Europeană, în cârdășie cu guvernul elen, încearcă să submineze echitatea socială și să o înlocuiască cu un fel de sistem de asigurare uh, privată, cu fonduri ale companiilor. Cifrele pe care le avem în documente o să vă arate ce fel de atac este săvârșit acum la adresa cetățenilor. După cum spunea petiția și petiționarul, se impune următorul lucru. Să plătești mai mult uh, dacă ești sănătos, um, plătești cam 38% din venit, ceea ce înseamnă că îți mai rămâne foarte puțin din ce să trăiești. Nu se termină aici nu e destul pentru guvernul elen. Acum trebuie să plătești în avans pentru impozitele din anul următor. Un avocat e obligat, așadar, să renunțe la o mare parte din venitul său. Noi vorbim aici despre lucruri care se întâmplă în Grecia sunt uh, situații care au evoluat uh, din momentul în care a fost lansată petiția. Sunt uh, afectați tinerii avocați care sunt mai săraci decât ceilalți, fiindcă companiile mai mari nu sunt atât de afectate ca orice altă companie din orice alt sector în Grecia. Eu urmăresc acest subiect de 40 de ani, sunt implicat în domeniu și n-am mai întâlnit așa ceva. Pentru că niciodată nu au fost atât de afectați oamenii în profesia aceasta juridică ca până acum. Sunt perfect de acord cu petiționarii, cred că s-au exprimat foarte corect, dar e o chestiune politică. Uniunea Europeană îi masacrează pe avocații din Grecia și, iată, acest proces este în plină desfășurare acum. Noi, cei din partidul meu, nu mai avem uh, niciun pic de încredere în Uniunea Europeană, nu ne mulțumește deloc răspunsul Comisiei Europene și vrem să ne asigurăm că această petiție rămâne deschisă și că o vom examina în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Marias! Mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând doresc să îi felicit pe petiționari ei uh, sunt cei care au prezentat subiectul în petiția noastră, în comisia noastră, mă scuzați. Ei reprezintă întregul sector juridic din Grecia. Condițiile din memorandum care sunt impuse acum afectează și IMM-urile și, până la urmă, principala problemă este că avem acum această lege. Sensul ei era acela de a genera mai mult venit. Dar această petiție vă arată ce se întâmplă, de fapt, în Grecia. Lucrurile s-au înrăutățit cu acest al patrulea memorandum, în care măsurile sunt și mai dure. După cum am văzut la Eurogrup, nu va fi iertată niciun fel de datorie greacă. Cererea mea este să examinăm de urgență această petiție, deoarece sunt niște subiecte semnificative conținute în ea, lucru care a fost demonstrat de ce ne-au spus în această după-amiază petiționarii și să clarificăm care este poziția Comisiei Europene, nu doar pe substanță, ci care este și rolul Comisiei. Domnul Timmermans? în calitate de vicepreședinte, a fost la PETI și a spus că atunci când Comisia primește o petiție, nu ar trebui doar să întrebe statele membre ce părere au și apoi să repete mesajul. Nu, trebuie făcut o analiză exhaustivă, trebuie puse câteva întrebări, trebuie uh, pus sub semnul întrebării ce spune statul membru, ce spun statele membre. Nu a fost analizată din această perspectivă problema din Grecia nu în profunzime în orice caz. Comisia spune că ea este garantul uh, drepturilor cetățenilor și garantul legislației europene. Dar iată ce se întâmplă în Grecia. Comisia este membru al Troicăi și e de acord cu măsurile stipulate până acum. Deci ce va apăra Comisia? Legea Uniunii Europene, dreptul petiționarilor sau uh, va continua cu a apăra normele troicăi, din care face parte. Este important, așadar. E încărcat dreptul la o viață demnă, dreptul de a exercita o profesie independentă. 80% din venitul acestor avocați freelance merge direct la lor, le rămâne doar 20% pentru a-și plăti chiria pentru birou și pentru a trăi. Dreptul la proprietate este și el uh, încălcat, fiindcă întregul sistem te aduce într-o situație fără viitor. E violată și legea proporționalității. E foarte clar că apar uh, încălcări încheie imediat, spune vorbitorul, iar Uniunea Europeană ar trebui să protejeze aceste drepturi, pentru că ne aflăm sub uh, protecția Cartei Drepturilor Fundamentale. Comisia ar trebui să țină cont de asta. Guvernului elen este permis uh, încălcarea acestor norme și a legislației europene <coughs> și încălcarea dreptului petiționarilor. Propun concret, doamnă președinte, să menținem petiția deschisă în primul rând și, în al doilea rând, să trimitem o scrisoare către miniștrii pentru afaceri economice și pentru uh, afaceri sociale ca să ne explice aceștia de ce încalcă dreptul petiționarilor într-un asemenea hal. Asta în condiții în care toată lumea trebuie să fie protejată prin legislația Uniunii Europene. Și în al treilea rând, să cerem și uh, părerea Comisiei ECON din Parlamentul European, pentru că acolo există un grup de lucru special care analizează chestiunea memorandumurilor din Grecia. Să fim pe deplin conștienți de ce se întâmplă. Iată așadar care sunt propunerile, iată așadar uh, de ce sunt și eu curios să vă ce au de spus colegii. Important este să luăm o decizie și să analizăm problema pe mai departe. Mulțumesc. Trebuie să fim mai eficienți acum. Mai avem interpretare doar 15 minute, mai am doi vorbitori, vă rog frumos să fiți subcinți și apoi dau înapoi cuvântul petiționarilor. Domnul Terica Vras. Brief. Mulțumesc, domnul președinte, voi fi subcint. Situația economică și socială din Grecia este dramatică. Nu știu exact ce înseamnă noua legislație, dar mă tem de un lucru tindem să cerem uh, din partea contribuabililor eleni cam uh, ceea ce cerem și francezilor și danezilor. Trebuie să regândim puțin uh, situația în deplină conformitate cu circunstanțele groaznice mm, de la fața locului. Reformele cer timp și acordul cetățenilor în așa fel încât să fie reforme adevărate și de aceea cer uh, ca petiția să rămână deschisă, așa cum a spus și domnul Marias. Vă mulțumesc! Peter Iar, încep cu concluzia. Și eu vreau să lăsăm petiția deschisă. Dar cu altă justificare față de domnul Marias. Vreau să știu și eu și să întreb aici comisia, e adevărat că E vorba aici de o impozitare de 80%? În cazul unei persoane obișnuite, atunci e clar o situație demotivantă. Cine mai vrea să muncească dacă trebuie să renunțe la 80% din uh, ceea ce încasează? Să lăsăm așadar deschis subiectul și să vedem chiar așa stau lucrurile. Pentru că promovarea Uh, IMM-urilor, promovarea nivelului mediu în economie trebuie să arate altfel. Uneori uh, nu scap de impresia că guvernele vin cu niște propuneri absolut inacceptabile. Se întâmplă în Grecia. Și apoi dă vina pe Bruxelles, spunând uh, Bruxelles vrea asta, Bruxelles vrea să facă economie, dar noi știm prea bine că mai sunt încă sume importante de care nu se atinge nimeni în uh, uh, economia neagră, dar nu. Lucrurile trebuie să fie legale și corecte, echitabile. Așa că lăsăm petiția deschisă și vă rog frumos, rog comisia, vreau să știu dacă într-adevăr stau lucrurile așa. Eu vin din Germania de Est. La vremea respectivă 90% era cota de impozitare. Era un semn clar al comunismului. Mai bine lasă și uh, du-te la colectiv. Dar nu se poate așa ceva. Dacă e corect, atunci e clar uh, o răpire a uh, bunurilor. Vreau să știu exact cum stau lucrurile. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Am încheiat uh, lista vorbitorilor și vă dau dumneavoastră cuvântul două minute fiecare. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne surprinde poziția Comisiei Europene. Ar trebui să fie garantul legislației comunitare. Multe din uh, lucrurile enunțate de comisie sunt pur și simplu neadevărate. Se vorbește despre un studiu, se, în, al, um, în alta curte a analizat cu ochi critici uh, acel studiu, e vorba de um, instituția din Grecia, sunt de-a dreptul șocat de ce a spus Comisia. Să dea dovadă de respect față de noi, ca cetățeni europeni. Pentru noi este imposibil să trăim în aceste circumstanțe. Guvernul implementează o legislație cu asistența Comisiei Europene. Nu se poate așa ceva. Noi nu la Europa asta am visat. E aici o dimensiune umană care e trecută cu vederea. Guvernul se uită la noi ca și când am fi niște cifre fără niciun interes față de demnitatea, supraviețuirea și viața noastră. Se vorbește despre perioada de tranziție de patru ani, dar după cei patru ani, 80% va scădea la, se spune, se spune că 80% va scădea la 40%. Însă, spune vorbitorul, asta doar nu, nu face altceva decât să arate că comisie nu-i pasă de noi. Parlamentul ar trebui să arate că aici se acționează în interesul cetățenului european și nu în interesul tehnocraților care se ocupă de Grecia acum. Mulțumesc. Completez ceea ce a spus colegul meu, doamna președinte. Mulțumesc uh, eurodeputaților pentru intervențiile domniilor lor. Au înțeles la fix uh, despre ce e vorba în cazul uh, avocaților din Grecia și în cazul profesiilor uh, freelance. Și mulțumesc eurodeputaților uh, greci care au parcurs clar documentația. Doresc să mai fac o observație sau să-i transmit un mesaj eurodeputatului în Germania care a spus că Trebuie să verificăm dacă 80% impozit e corect sau nu, e adevărat sau nu. De fapt, e mai rău decât atât. Se înrăutățesc lucrurile. Și noi credem în dumneavoastră și sperăm că veți reuși să faceți ceva măcar uh, în sensul acțiunilor propuse de domnul Marias. Mulțumesc! Yes, thank you very much. And, uh, and... Uh, Mulțumesc foarte mult. Și acum uh, trebuie să încheiem acest subiect, această petiție. Colegii au fost de acord să o menținem deschisă din diferite motive, să ne adresăm comisiei și pentru comisie acum. O, îi cerem să facă o analiză exhaustivă a documentului care a fost trimis doar ieri de Ministrul pentru Ocupare din Grecia, E un document de poziție, așa a fost descris, dar noi l-am primit doar ieri și vi l-am trimis și dumneavoastră. În acest document se spune că aceste contribuții de securitate socială sunt legate de venitul real, nu de un venit nominal. Și vreau să aflu dacă este adevărat sau nu. Am încredere că Comisia va analiza exhaustiv acest subiect și că ne va oferi informații complete. Apoi, Comisia să lucreze un pic mai mult în context, mai ales în ceea ce privește ce s-a întâmplat pe 18 mai în Parlamentul Elen. După un acord preliminar la grupul de lucru uh, pentru euro. Să vedem ce se întâmplă cu mecanismul european pentru stabilitate și ce se întâmplă cu uh, sistemul de asigurare socială, uh, să ne exprimăm îngrijorările și să așteptăm comentarii. De asemenea, ar trebui să facem apel și la reprezentanța permanentă și să cerem Ministrului de Ocupare și Asigurare Socială să își prezinte ideile. Am înțeles că există acest document de poziție, dar nu mi se pare că a fost vehiculat uh, vreun mecanism de conciliere sau uh, vreo soluție durabilă. E doar un document de poziție de care știm noi și noi. Și ar trebui poate să cerem să se facă pași în plus. Domnule Marias, mai aveți uh, ceva de adăugat? Sunt de acord cu noastră, doamnă președinte. O să spun din nou pentru Peter. O să repet că sunt de acord cu propunerea noastră, doamnă președinte, că trebuie să trimitem o scrisoare atât Ministrului pentru Afaceri Economice cât și Ministrului Muncii și Protecției Sociale, prin care să cerem explicații în legătură cu modul în care vor să se ocupe de eh, cererile acestea. Deci nu o scrisoare generală cu cifre. Trebuie să răspundă specific întrebările care au fost puse de petiționari. Dar sunt de acord cu noastră că trebuie să uh, intrăm în contact cu toate celelalte instituții și să avem un uh, uh, un contact cu aceste ministere pentru a cere explicații în legătură cu ce se întâmplă și să le cerem să explice. Cred că asta este uh, important și după ce ne uh, trimit un răspuns putem uh, să ne ocupăm din nou. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Vom face asta, cred că suntem cu toții de acord, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte, spune președintele. Vă doresc o seară bună tuturor și ne vedem uh, curând.